muncim în cadrul președinției noastre în mod responsabil și vă mulțumesc anticipat pentru cooperarea în următoarele șase luni. Vă mulțumim foarte mult. Vă rog frumos să luați loc. Wir kommen nun zur Abstimmung. Trecem acum la votul asupra următorului ombudsman. Vă rog să luați loc. Doamnelor și domnilor, deschidem procedura de vot. Vă rog frumos să luați loc. Deci, mai întâi de toate, un uh, test, uh, ca și ieri, asta pentru a vedea dacă mai mult de jumătate din deputați sunt într-adevăr în sală. Vă rog frumos să luați loc. repeta lista pictorilor pe care ați auzit-o și ieri. Asta pentru test. Deci, deschidem votul test. Das gleiche Verfahren wie Deci aceeași procedură ca și ieri. A votat toată lumea? Votul este închis. Abstimmung ist geschlossen. Votul este închis. 462 de voturi exprimate. Mit Ja haben 416, 46. Niciunul dintre candidați nu a obținut majoritatea. Vă rog, doamnelor și domnilor, să luați acum loc. Vă aștept deja de ceva vreme. Votul era prevăzut pentru ora 11.30, acum este ora 11.35. Domnule Langen, dacă eu sunt președintele ședinței, atunci uh, orarul este respectat. Deci, iată, am întârziat deja cu 5, 5 minute.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 Stimată doamnă, stimați domni, tocmai am constatat în urma testului vot că mai mult de jumătate din membrii Parlamentului European sunt prezenți și asta putem constata și uh, vizual. Vă atrag atenția asupra faptului că Uh, domnii Brenigmeier și domnul Jäger și-au retras candidatura. Prin urmare, candidații rămași sunt doamna Ria Omen Reuten, uh, doamna Dagmar uh, Roth-Berendt, domnul Francesco Speroni și doamna Emily O'Reilly. Astăzi vom avea două runde de vot, prima, a doua și a treia, și acestea se vor desfășura una după cealaltă. Și așadar, doamnelor și domnilor, Acum vreau să vă întreb, de fapt constat de unul singur că majoritatea colegilor sunt în sală. Gut, meine Damen und Herren, ich... Bine, doamnelor și domnilor, votul este deschis. Haben alle Kolleginnen und A votat toată lumea. Vielen Dank, dann ist die Vă mulțumesc, atunci votul este închis. ...640 de voturi, 48 de abțineri, 361 este majoritatea care trebuie atinsă, nimeni nu a obținut această majoritate. Ok. Nach der Geschäftsordnung findet im dritten Conform ordinii de zi, trecem la un al treilea tur de scrutin la care vor participa doar primii doi candidați sau din al doilea tur de scrutin. Deci persoanele care au, luat, uh, au primit cele mai multe voturi la al doilea tur de scrutin. Este vorba de doamna Oman Reuter și doamna Kelly. Deci, acum trecem la votul unuia dintre cei doi candidați deja menționați. Vă rog frumos să aveți puțină răbdare, sistemul trebuie să fie actualizat acum. So, Deschid acum cel de-al treilea tur de scrutin, doamnelor și domnilor. Vă rog să votați, este al treilea tur de scrutin. frage, ob alle Vă întreb acum dacă ați votat cu toții. Noch irgendjemand nicht? Dann ist der Bine, atunci votul s-a închis. Abgegebene Stimmen 635 de voturi exprimate, 35 uh, a, 35 de abțineri. Doamna O'Reilly este noul uh, mediator european, a obținut majoritatea în cel de-al treilea tur de scrutin.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 prin urmare, doamna Emily O'Reilly, ca urmare a rezultatelor obținute în al treilea tur de scrutin, va deveni noul mediator european. Nu putem decât să o felicităm pe doamna O'Reilly și să-i cerem, conform articolului 24, aliniatul 7 din uh, regulamentul de procedură, să depună jurnământ în fața Curții Europene de Justiție. Mandatul său începe la data de 1 1 octombrie 2013, după depunerea acestui uh, jurământ. Acum îi dăm cuvântul domnului comisar Șefcovici. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate, doresc să o felicit călduros pe doamna O'Reilly pentru a fi fost aleasă ombudsman european. Cred că dumneavoastră se află în acest moment la galerie Felicitările noastre sincere. And of course, Mr. President, I... Domnule președinte, salut faptul că pentru prima dată o femeie devine ombudsman european. So I should say that we, we need to change. Prin urmare, trebuie să schimbăm. Uh, titlul va fi Ombudswoman. Însă doamna O'Reilly știe prea bine toate aceste lucruri pentru că a fost și prima femeie ombudsman în Irlanda și asta încă din 2003. Doamna O'Reilly, veți exercita o funcție foarte plină de provocări. Comisia e cea care ia decizii ce au uh, un impact direct asupra cetățenilor și în calitatea mea de comisar voi căuta să găsesc soluții pozitive pentru a uh, obține uh, soluții uh, amiabile sau um, răspunsuri pozitive la plângele care vi se vor adresa. Trebuie să arătăm că instituțiile europene au grijă de cetățeni, că sunt atenți la dorințele lor și că abordează în mod concret problemele pe care ei le ridică. trebuie să susținem drepturile cetățenilor, inclusiv dreptul lor de a se plânge în fața ombudsmanului. Să nu uităm că acest an al cetățeanului european se referă și la aceste lucruri. Vă urez mult succes în fața noilor sarcini ce stau în fața dumneavoastră și sunt convinsă că veți continua relațiile excelente între Ombudsmanul European și Comisia Europeană. Felicitări, așteptăm cu mare interes cooperarea noastră. Herr Vă mulțumim, domnule comisar. Trecem acum la votul cu privire la rezoluția privind uh, cadrul financiar multianual. meine damen und herren ich lasse zunächst Doamnelor și domnilor, mai întâi de toate votăm propunerea de rezoluție a grupului ecologist, a verzilor. Cifra 1, vot nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Respins. Apoi amendamentul 1 la paragraful aliniatul 63, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 2, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Respins. Trecem acum la votul asupra întregii, întregului text de rezoluție. Deschidem votul. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Respins. Trecem acum la textul comun PPE, S și D și ALDE. Mai întâi de toate, aliniatul 1, amendamentul 15. Vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 1, vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Respins. Aliniatul 2, amendamentul 2, vot prin, amendament, prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Respins. Alim... Amendamentul 16. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 17. Am... Vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis? Respins. Amendamentul 3, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 18, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Respins. 19 vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Respins. Aliniatul 4 din textul original, două părți, partea întâi, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Se adoptă. După Aliniatul 4, amendamentul 20. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. După aliniatul 5, amendamentul 4, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Respins. Trecem acum la Amendamentul 21. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 23. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 5. Vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Respins. Textul original, prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 13, vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Respins. 14. Vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis? Respins. 24. Vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Respins. 25. Revizuit. Vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Respins. 26. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 6, după aliniatul 7, vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 7. Vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 27. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri. Respins. 8. Vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Respins. 9. Vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Respins. Aliniatul 12, amendamentul 10, vot prin apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Respins. Amendamentul 28. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. La textul original există un amendament oral al domnului Calfin, Calfin care poate să-și expună poziția. Régis 131.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 Thank you very much. Formal va fragen, ob sich Trebuie să întreb dacă există obiecții vis-a-vis -vis de acest amendament oral. Văd că nu. Prin urmare, îl votăm. Votăm textul original cu adăugirea domnului Calfin. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. să adoptă astfel. Trecem la amendamentul 11, vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Respins. Textul original de la aliniatul 13 uh, pe părți. Prima parte, prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Partea a doua, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. După aliniatul 13, amendamentul 12, vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Respins. Amendamentul 29, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Trecem acum la textul uh, rezoluției pe ansamblu. În cazul în care această rezoluție va fi adoptată, toate celelalte vor deveni caduce. Prin urmare, votul prin apel nominal asupra textului uh, pe ansamblu a fost deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Vot, votul este pozitiv. Rezoluția a fost adoptată. Wir kommen zum Bericht Moreira. Trecem acum la raportul Moreira, primul dintre cele două. Votul s-a deschis. Vot prin apel nominal. Votul s-a închis. Noch offen. Cine rămâne deschis. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la al doilea raport Moreira. Din nou vot prin apel nominal. Votul este deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Raportul SUSA. Trecem acum la amendamentul 3. Cine e pentru? Împotrivă. Respins. 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 5. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 1. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Trecem la votul final, vot prin apel nominal. Vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Abstimmung ist geschlossen. Votul s-a închis. s-a adoptă. Trebuie să întrerup acum ședința și votul pentru uh, acordarea premiului Saharov. Vă rog să rămâneți în uh, sală la această decernare.